Okay, colleagues, shall we start? Dragi colegi, propun să începem. So my apologies for the late start. Îmi cer scuze că începem mai târziu, dar ca de obicei veneam de la altă reuniune. Încep prin a propune două schimbări pe ordinea de zi. Întâi și întâi, punctele 7 și 8 cu dezbaterea comună despre codul vizelor vor trebui amânate. E discuția în comun. De la 9 la 11 uh, sunt subiectele tratate cu 50 de minute mai repede decât era prevăzut. Trebuie avertizați cei care sunt vizați de aceste subiecte. Dacă sunt obiecții, Ordinea de zi se consideră adoptată. Astăzi avem interpretare în toate limbile, mai puțin gaelic. Nu sunt obiecții, văd că. Adoptarea recomandărilor coordonatorilor. Mai întâi, feedback cu privire la reuniunea de pe 26 aprilie. Găsiți uh, în documentele noastre pentru reuniune toate informații necesare. A doua observație este că Domnul Valero a fost numit raportor pe statutul Frontex cu Albania și acordul cu Albania pentru Frontex. Scrie consimțământ pe dosarul PE. Așa scrie. Deci Parlamentul European trebuie să-și exprime consimțământul față de acest acord. Dacă Comisia poate fi de acord cu aceste recomandări uh, venite din partea coordonatorilor, nu văd obiecții, în ceea ce privește actele de implementare și delegate, pe 7 mai Comisia a adoptat noi acte delegate care suplimentează directiva 849 din 2015 cu standarde tehnice de reglementare pentru numirea punctelor centrale de contact pentru emițătorii um, de monede electronice. Actul de bază e directiva cu privire la prevenirea utilizării sistemelor financiare pentru spălarea de bani sau finanțarea terorismului. Actul delegat va fi comunicat tuturor membrilor LIBE prin newsletterul nostru și primirea lui, de asemenea, și avem două luni dacă vrem să exprimăm vreo obiecție față de această propunere. Termenul uh, pentru ridicarea obiecției la LIBE în formă de propunere de rezoluție este 28 mai la ora prânzului. Deci dacă aveți obiecție, vă rog frumos să trimiteți o moțiune argumentată secretariatului nostru înainte de termenul limită. Apoi sunt trei decizii de implementare, proiecte de decizie de la Comisie care au fost primite, mai întâi cu privire la măsurile pentru accesarea datelor uh, în sistemul de intrare-ieșire și anexele sale. În al doilea rând, măsuri pentru schimbarea, ștergerea și uh, ștergerea în avans uh, a datelor din acest sistem de intrare-ieșire și din anexele sale și, în al treilea rând, în ceea ce măsuri pentru intrarea de date în sistemul de intrare-ieșire și anexele sale. Actul de bază pentru toate cele trei elemente este regulamentul 2226 din 2017, care creează sistemul de intrări-ieșiri. Totul va fi comunicat via Libe și eh, newsletter Libe și dacă aveți vreo obiecție, vă rog frumos să informați secretariatul cu privire la aceasta înainte de data de 21 mai. Acestea fiind spuse, ajungem la punctul 3, eh, punctele de substanță. Este vorba de prezentarea raportului anual pentru 2017 de către doamna Balestero președinte a forumului consultativ Frontex în ceea ce este drepturile fundamentale și uh, cea care este uh, și uh, domnul Stefan Kessler, care este șeful forumului consultativ Frontex pentru drepturile fundamentale, plus uh, uh, senior policy officer la Serviciul de Refugiați Iezuit din Germania. Bun venit amândurora la Libe! Vă dau cuvântul, dumneavoastră faceți prezentarea raportului și apoi urmează dezbaterea. Doamna Balestero, sunteți prima. Bună ziua, vă mulțumesc. Da, așa este, nu suntem pentru prima dată aici. Suntem extrem de recunoscători pentru invitație și așteptăm cu nerăbdare discuția pe marginea activităților noastre din anul 2017. Încep prin a sublinia câteva aspecte. Noi suntem un forum consultativ oferim consiliere pe lângă Frontex, după cum subliniem în repetate rândul în raportul nostru. Nu avem nici mandatul, nici capacitatea de a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale la Frontex sau să ne asigurăm noi că acestea sunt respectate. Noi însă vom continua să duce la bun sfârșit examinarea riscului și încurajăm Frontexul să utilizeze fiecare oportunitate pentru a promova drepturile fundamentale și a, le uh, spori respectarea, a spori respectarea acestora în activitățile sale. În ultimii ani s-a schimbat foarte mult mandatul și activitatea agenției acesteia. Există lucruri în evoluție la nivelul strategiei integrate pentru gestionare a frontierelor și în acest spirit noi vom încuraja în continuare Frontex-ul pe drumul cel bun. Mandatul nostru este, după cum am spus, limitat și subliniem pe această cale importanța rolului pe care îl joacă ofițerul pentru drepturile fundamentale și echipa acestuia în monitorizarea activităților Frontex, precum și angajamentul dumneavoastră care contează foarte, foarte mult în ceea ce privește uh, monitorizarea activităților agenției și salutăm aceste acțiuni. Ați primit o copie a raportului publicat de noi săptămâna trecută. Așteptăm cu nerăbdare această dezbatere care va începe peste câteva minute. În avansul discuțiilor, eu și Ștefan vom sublinia câteva elemente importante. Mai întâi e vorba de returnări. E vorba de mandatul extins și de activitățile extensive desfășurate de Frontex. A fost o creștere de 47% în ceea ce privește numărul returnărilor efectuate și noi am observat că există trei operațiuni de returnare. Anul acesta ne-am uh, concentrat vizitele pentru a observa activitățile operaționale. Sunt elemente cheie pentru ca noi să ne putem da seama cum funcționează agenția și ca să putem uh, emite recomandări relevante care să se axe, că, cu impact pe activitățile agenției și în funcție de observațiile făcute. Deja am reușit să purtăm câteva discuții cu conducerea Frontex, inclusiv în ceea ce privește adoptarea de alte garanții și proceduri pentru a se garanta principiul non refulmo în uh, procedura de returnare și readmisie. Sunt din ce în ce mai multe activități întreprinse de Frontex, iar acestea vor continua în anul 2018 și angajamentul nostru rămâne ferm. Apoi ne-am axat pe protecția copiilor. După cum apare și în raport, am emis o recomandare în detaliu în ceea ce privește protecția copilului și adoptarea unor politici de garantare a acestor principii de protecția copilului și lucrăm în, de aproape cu ofițerul pentru drepturile fundamentale. Pentru noi e foarte important să existe o strategie comprehensivă și politici comprehensive, în așa fel încât la Frontex să fie gar garantată această chestiune cu multe interfețe, protecția copilului, să nu fie lucrurile privite ca fiind niște activități uh, izolate este important să existe activitate de mainstreaming în ceea ce este protecția copilului și tocmai în acest sens am făcut câteva recomandări. În al treilea rând, discutăm despre un aspect pe care l-a tot susținut Comisia Libe. E vorba de mecanismul de plângere individuală, adoptat odată cu noul regulament. În special, susținem în continuare Frontex și îl încurajăm să adopte noi reguli și să existe o strategie de diseminare în care să fie reflectate și mai bine recomandările noastre. Speranța noastră este ca mecanismul acesta să devină unul relevant și accesibil. Ofițerul pentru drepturile fundamentale, în ultima sa intervenție, a spus foarte clar uh, că e îngrijorat pentru faptul că au fost depuse până acum doar 19 plângeri, 5 fiind considerate acceptabile. S-a considerat că nu, se, nu e reflectată corect situația în domeniul în care Frontex este operațional. Vom discuta despre totul, de, despre toate acestea și despre activitatea de diseminare la reuniunea consultativă uh, din 16, uh, a 16 reuniune consultativă, mă scuzați, care va avea loc în curând. Și apoi mă bazez și pe chestiunile de gen. Și anul acesta am uh, făcut o recomandare. E vorba de o listă cu 10 acțiuni concrete subliniate foarte în detaliu în raportul nostru despre gender mainstreaming. Vorbesc despre acest element încă o dată, fiindcă multe dintre recomandările făcute în trecut în acest domeniu au fost bine primite la Frontex. Discutăm deja cu management, managementul despre cum să putem extinde aceste activități. Și apreciem foarte mult această deschidere la dialog. Activitatea pe gen a fost una bine susținută și s-a lucrat foarte bine și cu ofițerul pentru drepturile fundamentale. Acestea fiind spuse, dau contul colegului meu, Ștefan. Eh, describing or presenting a report in form of a duet, so I'm the second part of this duet. Um, eu sunt, după cum uh, vedeți, a doua parte a duetului care prezintă raportul nostru. Uh, Marta v-a prezentat uh, rolul de promovare al activităților legate de drepturile fundamentale în cadrul activităților Frontex. Vreau să vă spun cam care este mantra noastră. Noi facem uh, apel uh, pentru alocarea um, alocarea de uh, reprezentanți cu vechime suficientă și pregătire suficientă la agenția noastră. Dat fiind mandatul mai extins și um, capacitățile extinse ale agenției, um, și având în vedere impactul uh, sporit uh, al um, activității Frontex asupra uh, drepturilor fundamentale, acest lucru trebuie să se petreacă. Majoritatea personalului pentru biroul pentru drepturile fundamentale Ă, oferă și asistență tehnică. Ofițerul ă, pentru drepturile fundamentale și ă, persoana din teren derulează activitățile de teren și cooperează, dar oferă și asistență tehnică legată de drepturile fundamentale. Trebuie să schimbăm situația și trebuie să avem la dispoziție capacitate extinsă, personal Uh, mai uh, cu vechime mai mare și în număr mai mare trebuie să fie alocat acestui birou. Uh, discutăm cu Frontex și chestiuni legate de detaliile cooperării cu statele terțe. Corporațiile au un rol important pe care îl joacă în uh, contextul relațiilor uh, cu state terțe. Nu știu dacă doriți să intrăm în detalii acum. Um, în contextul situației de la Mediterană s-a discutat despre adoptarea unui cod de conduită al ONG-urilor implicate în activitățile de um, căutare și salvare. Aș vrea să îndemn uh, toți uh, actorii implicați în activitățile de căutare și salvare să prioritizeze siguranța și protecția migranților din uh, embarcațiuni. Aceasta trebuie să fie prioritatea numărul 1 înaintea oricărei alte um, priorități. Noi am discutat și despre situația activității uh, Frontex în uh, Ungaria. S-a exacerbat, exacerbat uh, riscul implicării Frontex în încălcări serioase ale drepturilor omului datorită măsurilor de graniță ale Ungariei. Există obligativitatea elaborării unei strategii pentru drepturile fundamentale. Aceasta s-a pregătit, însă trebuie să fie și revizuită. Sperăm că anul acesta va avea loc o revizuire a acesteia și sperăm că și biroul nostru va fi implicat. Obiectivul final trebuie să fie uh, ca această strategie să reflecte în mod adecvat mandatul și capacitatea agenției și impactul pe care aceasta îl avea asupra drepturilor fundamentale. Mulțumesc! I think, uh, almost all the members present... Mulțumesc foarte mult! Cred că toți uh, deputații prezenți, deși nu sunt foarte mulți, vor dori să intervină pentru că subiectul este unul de interes uh, foarte mare și se concentrează pe valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Mesajul dumneavoastră ne uh, îngrijorează oarecum. Doamna Țipă, are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare a raportului. După observațiile dumneavoastră, Unori uh, am putea să rămânem cu impresia că biroul pentru drepturile fundamentale este de fapt un uh, alibi pentru toate celelalte activități care se derulează la Frontex. De ce uh, este așa? Mă voi concentra pe două chestiuni. Se pare că există o anumită reticență a Frontex și obțin aparentă de a um, oferi personal sub, suficient acestui birou, ceea ce ne alarmează foarte mult uh, Uh, pentru că în forma uh, actuală biroul duce lipsă de activitatea minimă necesară pentru a-și derula activitatea, uh, printre care, în care se încadrează și monitorizarea activităților Frontex. Așa cum au spus cei doi vorbitori, încă există limitări în accesul la informație al acestui forum în special în ceea ce privește uh, chestiunile operaționale și instrumentele uh, utilizate. În aceste două privințe esențiale, trebuie să găsim soluții. Ce putem face, care sunt ideile dumneavoastră și ce putem face noi ca Parlament European pentru a vă susține activitățile și pentru a vă ajuta să găsiți soluții la aceste probleme uh, critice. Domnul Căstar. Căstar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Raportul menționează că Frontex și-a redus semnificativ numărul de uh, ofițeri și uh, active în Ungaria. Există informații disponibile publicului legate de uh, numărul de ofițeri Frontex care au rămas în Ungaria? Au fost luate măsuri similare în Croația? Uh, în care, unde au loc uh, periodic încălcări ale drepturilor fundamentale, care au fost documentate de diversi, uh, diverse părți în ultimii câțiva ani, s-a sugerat că prezența Frontex poate duce la minimalizarea utilizării violenței la graniță și la documentarea situației de pe teren. Știți dacă Frontex a documentat vreun caz de încălcare a drepturilor omului uh, împotriva um, solicitanților de azil din Ungaria și Croația și dacă este așa, există rapoarte disponibile publicului. Forum a declarat că ultimele evoluții au exacerbat și mai mult riscul ca Frontex să fie implicat în încălcări serioase ale drepturilor omului, ale drepturilor fundamentale. În 2017, peste 3200 de uh, returnări uh, ilegale s-au făcut din Croația către Serbia și peste 4100 de persoane au fost expulzate din Ungaria. Conform uh, ultimelor rapoarte ale Observatorului ONU pentru drepturile omului, Întâlnii Comisariat pentru Drepturile Omului, mă scuzați. Frontex se pare că participă sau uh, să mărturie unor uh, cazuri de violență excesivă împotriva solicitanților de azil. Aș vrea să știu dacă în documentele interne ale Frontex există dovezi în acest sens și care, sunt, uh, care sunt răspunsul agenției la aceste acuzații. Mulțumesc, doamna Cnice. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc oaspeților noștri. și nu vreau doar să fiu amabilă, dar vreau să le uh, mulțumesc uh, foarte mult și personal pentru faptul că au abordat uh, această chestiune legată de protecția drepturilor minorităților și migranților. Eu urmăresc îndeaproape această situație, în special mă interesează situația copiilor migranți care trebuie să fie protejați și îngrijiți. Ați spus că în introducerea dumneavoastră că e necesară o strategie globală pentru a uh, gestiona problema migranților minori. Am discutat despre acest aspect, uh, am votat chiar și o rezoluție în ședința plenară și după aceea chiar am încercat să încurajăm tratarea în mod eficient uh, a copiilor și minorilor. Acestea fiind circumstanțele care sunt lucrurile de care trebuie să ținem cont și ce putem face pentru a vă susține activitatea și pentru a ne asigura că sunt protejați așa cum merită minorii. Le mulțumesc foarte mult uh, oaspeților noștri. Aș vrea să uh, ne spuneți uh, ce ne puteți spune despre uh, Libia. Mulți, multe dintre statele membre par a fi în, într-o stare de negare. Se fac că nu văd că ce se întâmplă acolo. Pregătesc armatele locale pentru ca acestea să ajute uh, la gestionarea migranților și refugiaților, însă, de fapt, aceste forțe sunt niște miliții cărora li s-au uh, pus în mână instrumentele necesare pentru a putea să continue să reprime și mai mult migranții și refugiații. Ne puteți da mai multe detalii? Și ce credeți că putem face pentru a responsabiliza statele membre și instituțiile europene care neagă realitatea din Libia. Știți mai bine ce se întâmplă acolo? Vă rog să ne spuneți și nouă. Și în legătură cu Ungaria, domnul uh, Kessler uh, a menționat uh, situația din Ungaria, unde Frontex este într-adevăr expusă riscului de a fi implicată în încălcări ale drepturilor omului de care se face vinovat guvernul maghiar. Aș vrea să știu care este percepția dumneavoastră și ce se întâmplă acolo, a ceea ce se întâmplă acolo. Doamna Spinelli. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Doamna Sipăl și uh, eu considerăm că există mijloace uh, de a schimba situația. Cred că trebuie să um, fim transparenți, trebuie să vorbim cât se poate de clar. Ați spus și dumneavoastră că ați cerut să aveți acces la documente și uh, mai mult personal. Cred că dumneavoastră uh, semne clare și formulări clare sunt foarte utile. În ceea ce privește situația din Libia, ați vorbit despre anumite situații îngrijorătoare în raport, uh, anumite îngrijorări menționate de anumite organizații uh, menționate asta în raport și din câte am înțeles și cineva din, de la forumul dumneavoastră a exprimat îngrijorări. Aș vrea să știu cine de la forumul dumneavoastră și-a exprimat aceste îngrijorări și care este natura acestora. Pentru că în raport nu se specifică nimic clar. Vorbiți despre violență și despre abuzuri, uh, Însă știți că există multe situații uh, care se petrec, uh, cazul de sclavie, abuzul este un termen mult prea general care nu definește situația în niciun fel. Este nevoie de mai multă claritate și atunci când uh, vorbim despre legătura cu sosirile număr mai uh, mici în Europa, uh, dar uh, cu mai multe decese în, pe mare. Dumneavoastră nu spuneți că a crescut numărul deceselor pe mare, dar poate că acest lucru um, este valabil doar pentru 2018, poate că în 2017 nu s-a nu se aplică același lucru, dar în 2018 cu siguranță a crescut numărul de decese pe mare și a scăzut numărul de uh, sosiri. În urmă cu uh, câteva săptămâni, un reprezentant al Comisiei, uh, Matia Sel, a spus că, în ceea ce privește mecanismul de motorizare a um, încălcării drepturilor fundamentale în uh, cadrul operațiunii Sofia, ne-a spus că forumul consultativ a primit un raport în legătură cu acest mecanism de monitorizare. Aș vrea să știu dacă acest raport într-adevăr l-ați primit și dacă el este disponibil pentru public. Deci acest raport la care s-a referit Comisia în urmă cu două săptămâni chiar aici este disponibil pentru public? Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, munca dumneavoastră. Formul consultativ este foarte important uh, și Parlamentul s-a optat foarte mult pentru înființarea instituției de ofițeri pentru drepturile fundamentale. Cu siguranță, fără eforturile depuse de Comisia Libe și de Parlamentul European, această instituție nu ar fi fost înființată. Pe noi ne preocupă foarte mult dacă ofițerul pentru drepturile fundamentale nu își poate derula activitatea uh, Ehm, pentru că nu are personal. Știți foarte bine că numirea însă și ofițerului pentru ehm, drepturi fundamentale a fost, ehm, s-a petrecut numai după ce am făcut noi presiuni. Poate că ar trebui să subliniem încă o dată cât de uh, importante sunt cele două instituții, cea a forumului consultativ și cea a ofițerului pentru uh, drepturi fundamentale. Poate că uh, președintele, președintele Comisiei ar putea scrie o adresă celor de la Frontex în legătură cu uh, necesitatea derulării activității acestor instituții și um, în legătură cu accesul acordat celor de la forum Uh, către documentele relevante. E foarte bine să există un forum consultativ, dar dacă nu se ține niciodată cont de recomandările dumneavoastră, dacă ele uh, sunt, uh, ajung în coșul de gunoi, atunci nu uh, mai există niciun rost. Ar trebui să... E adevărat că Frontex nu trebuie să țină cont chiar de tot ce recomandați dumneavoastră, însă uh, forumul consultativ trebuie să aibă garanții că um, activitatea sa este respectată și este luată în serios de agențiile um, asociate. Ce deci, poate am putea solicita um, președintelui să scrie celor de la Frontex pentru a atrage atenția asupra acestor uh, lucruri. Deci putem să facem ceva în acest sens chiar fără rapoarte foarte importante. Ați vorbit și despre colaborarea Frontex cu statele terțe și despre importanța existenței unei evaluări a situației drepturilor omului înainte de încheierea unui astfel de acord. Cred că ar fi bine uh, să participăm și noi la acest uh, proces. Mulțumesc, doamna Sargentini, are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Am mers într-o vizită la granița turco-bulgară, nu cu mult timp în urmă. Am, uh, ne-am întâlnit cu uh, agenții Frontex acolo. Am înțeles din partea societății civile, în timpul misiunii noastre, că atunci când Frontexul face parte din rutina uh, în părție de frontiere, rutina este urmată, dar când atunci Frontexul nu intră în această rutină, apar mai multe probleme. Mă întreb dacă tema legitimării unei uh, situații uh, asemănătoare a făcut uh, subiectul unei discuții între dumneavoastră și conducerea Frontex. Pentru că după o vizită în Bulgaria am înțeles că, dat fiind că Frontexul niciodată nu își face apariția fără să anunțe într-un control la frontiere, deci nu se face infiltrare a poliției de frontieră, în acest caz Bulgaria, și nu sunt angajați uh, să facă uh, o verificare a procedurii, se poate sugera faptul că aceste uh, controle la frontieră au loc potrivit unor standarde și nu așa stau lucrurile. Apoi, cealaltă problemă, situația cu Ungaria și ați spus că aceasta nu este probabil uh, domeniul în care Frontex-ul să uh, activeze și că există o, o prezență limitată a Frontex-ului la frontiera maghiară, dar totuși se află încă acolo. Și ați criticat acest lucru. Uh, nu prea înțeleg uh, ce rol poate să mai joace Frontex-ul la frontiera externă a uh, zonei uh, Schengen cu un uh, flux limitat de persoane și cu uh, un uh, care este rațiunea, ce vede uh, guvernul uh, ungar. Eu văd uh, acum limbajul uh, corpului dumneavoastră, gestica dumneavoastră, dar totuși vă întreb, uh, care este uh, rațiunea pentru care guvernul uh, maghiar procedează așa. Atunci când uh, a fost desfășurată uh, poliția de frontieră, sau s-a discutat îndelung dacă se face un asemenea control și că există posibilitatea ca noi detașamente ale poliție de frontiere să fie uh, desfășurate acolo și să acționeze. Și dacă s-ar petrece așa, sub ce autoritate s-ar întâmpla acest lucru? Ne puteți uh, explica care este relația între uh, statele membre individuale și biroul Frontex în Varșovia, având în vedere această nouă perspectivă asupra responsabilității și apoi Aș vrea să vorbiți mai mult despre acordul cu terțe țări. Colegul meu a întrebat despre Libia și Turcia, însă am auzit că a fost uh, publicat un raport în legătură cu uh, acordul Frontex cu Albania. Și uh, de fapt aici cred că externalizăm controlul la frontieră unei terțe țări. Uh, care este rolul dumneavoastră sau dacă puteți să jucați un rol acolo? Ultimul uh, vorbitor, domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult. De fapt, întrebarea mea a fost adresată de Ana Gomes deja, pentru că am vrut să vă întreb, să-l întreb în mod deosebit pe domnul Kessler, să-l rog să dezvolte puțin această idee a încălcării drepturilor fundamentale de către Frontex la granița ungară. Ce activități ați avut în vedere spunând acest lucru? Și care sunt uh, acuzațiile uh, cu care s-ar putea confrunta oficialii Frontex? Mulțumesc! Două cuvinte înainte de a vă reda cuvântul Ați menționat reticența uh, Frontex de a pune în aplicare standardele și recomandările privind drepturile fundamentale. Ana Gomes a spus că statele membre se află uh, neagă pur și simplu aceste uh, încălcări ale drepturilor fundamentale, noastră susțineți opusul. Care este abordarea care uh, este uh, răspândită de statele membre? Pentru că un acord cu Libia uh, nu este un acord pe care statele membre l-au aprobat și și-au pus semnătura pe acest acord fără să fie atente. Este un act deliberat de politică. Și a doua întrebare nu este uh, sarcina ofițerului privind drepturile fundamentale să rezolve, pentru că asta este sarcina decidenților, a politicienilor. Deci uh, sunt de acord cu sugestia făcută de Ska Keller să scriem uh, un, o scrisoare, numele acestei comisii, pe o, o gamă de probleme mai uh, largă, cum, în general, standardele privind drepturile fundamentale sunt aplicate și ce se poate spune despre aceste acorduri. Apoi putem să avem în vedere și bugetul, să vedem cum putem folosi bugetul ca un instrument pentru o susținere mai mare. Aveți uh, cuvântul pentru a răspunde la întrebările care v-au fost adresate. Au fost întrebări multe și complicate și nu sunt foarte sigur dacă o să fim în măsură să răspundem uh, în detaliu la toate aceste întrebări, pentru că vă rog să aveți în vedere. Nu suntem un organism de monitorizare, Frontex-ul. Nu suntem uh, organismul de uh, monitorizare a frontierelor externe. Uneori am impresia că avem chiar mai puține informații Uh, privind terțele țări decât dumneavoastră. Dați-mi voie să intru acum în uh, detaliu. Domnule Căster, nu am cifre exacte în legătură cu ofițerii desfășurați uh, uh, în Ungaria și uh, o să pun această întrebare oficialilor Frontex nu avem date statistice la zi în legătură cu numărul ofițerilor desfășurați în teatru de operațiuni. Nu cunoaștem și spun asta în mod deliberat. Nu cunoaștem uh, dovezi uh, cu privire la uh, încălcarea drepturilor fundamentale de către Frontex sunt convins că am fi fost informați dacă ar fi existat astfel de dovezi. Uh, uh, uh, sunt convins că nu există. În momentul de față nu avem informații în legătură cu astfel de încălcări făcute de Frontex, probe. Ați menționat incidente referitoare la astfel de călcări în Croația. Am discutat acest lucru credem că incidentul la care v-ați referit nu a avut loc în cadrul operațiunilor Frontex, Frontex și nu avem mandatul să analizăm, să cercetăm, să investigăm un astfel de incident. Noi suntem un organism uh, al uh, Frontexului și nu putem să răspundem orice situație la frontierele externe. În ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Gomes, uh, în calitate de forum consultativ nu avem uh, informații în legătură cu situația din uh, Libia. Sunt ONG-uri care fac rapoarte în legătură cu situația în Libia și ați uh, citat informații care provin din partea unor organizații, cum ar fi Human Rights Watch și Amnesty International. Noi nu avem informații din surse proprii, pentru că noi nu avem astfel de surse proprii. Însă cred că ați ridicat în discuție un uh, subiect important după părerea noastră, Frontexul trebuie să facă o, o evaluare aprofundată a drepturilor fundamentale înainte de a se angaja uh, uh, în operațiuni cu terțe țări. Acest lucru este valabil și în cazul acordului de cooperare cu Albania, nu cunosc uh, să se fi făcut o evaluare a situației drepturilor omului uh, în Albania înainte de încheierea unui document care să ateste astfel de cooperare. Nu pot să răspund sau să vă dau uh, informații suplimentare la această întrebare. Doamna Spinelli, operațiunea Sofia nu este o operațiune Frontex. Deci, din nou, în calitate de for consultativ uh, al Frontexului, nu pot să uh, dau informații uh, în legătură cu această operațiune, Sofia. Din nou vă spun că sunt actori diferiți care desfășoară operațiuni diferite fără un schimb de informații și fără a da informații unui organism care să poată să evalueze impactul acestor activități asupra drepturilor fundamentale. Și ca să nu vorbesc prea mult, Marta trebuie să răspundă și ea la partea de întrebări ce au fost adresate. În legătură cu frontiera bulgaro-turco-bulgară, ați citat un argument interesant care e valabil și în contextul altor țări. Dacă Frontexul este prezent acolo, avem un control mai bun asupra ceea ce se întâmplă. Și dacă nu suntem, nimeni nu știe. Am fost uh, confruntat dacă dețineți informații, dar dacă nu faci nimic cu aceste informații, atunci sunt inutile. Și noi spunem, dacă nu te vezi în măsură să faci ceva cu astfel de informații, e mai bine să te retragi decât să rămâi pe loc. Nu mă refer acum la incidente concrete în care ofițeri Frontex au fost implicați în încălcarea drepturilor fundamentale în Ungaria. Noi spunem că prezența Frontexului care este limitată, dar prezența Frontexului în Ungaria are loc în cadrul are loc într-un cadru în care protecția și siguranța nu mai sunt garantate. Ne întrebăm cum dorește Frontexul să asigure respectarea și promovarea drepturilor omului într-un context în care acest lucru este foarte puțin probabil. Nu avem, deci, informații concrete în legătură cu ceva care s-a întâmplat, am analizat cadrul și spunem că potrivit informațiilor și potrivit uh, analizei noastre a uh, situației generale, Frontexul ar trebui să se retragă și nu să rămână pe loc. Mulțumesc. Stefan a spus că suntem într-o poziție uh, dificilă. Uh, au fost adresate multe întrebări și apreciem faptul că v-ați făcut timp uh, să uh, citiți raportul. Uh, așa cum am spus deja, existența noastră Uh, se datorează în mare măsură uh, acestui uh, Parlament și multe operațiuni Frontex nu ar fi fost posibile fără susținerea dumneavoastră. Au fost deja sugestii concrete în legătură cu modul în care putem să abordăm astfel de preocupări când e vorba de personalul Oficiului pentru Drepturi Fundamentale. Trebuie să vedem Uh, care este un minim necesar pentru uh, a uh, activa în mod adecvat, analizând și ierarhia acestor funcții și numărul personalului. Acest lucru ar putea fi un pas bun înainte cât despre accesul la informație, Trebuie să vă spun că este o zonă complexă, avem uh, multe informații, multe dintre acestea uh, pot fi clasificate, deci nu sunt relevante pentru munca noastră. Au fost uh, pași pozitivi atunci când e vorba de vizitele făcute pe teatrul, în teatrul operațiunilor. Am vorbit despre Uh, vizite în care am uh, primit uh, informații pertinentă, deci acest lucru funcționează. Există însă și cazuri în care ne așteptăm la un volum mai mare de informații care să vină la timp. De aceea ne adresăm dumneavoastră să vedem cum putem face mai bine ca să uh, avem o discuție uh, fructuoasă în legătură cu cooperarea cu Frontexul. Întreaga dezbatere în legătură cu impactul drepturilor fundamentale este unul foarte dificil. Așa cum s-a spus aici, încercăm să vedem că în multe situații ne așteptăm ca Frontexul să joace un rol important în stabilirea de astfel de uh, standarde și în același timp există situații în care acest lucru nu poate fi garantat. Deci uh, e vorba de o situație de la caz la caz, o echilibrare a acestor situații de la caz la caz. Uh, referința făcută la uh, trimiterile la raportul făcut de ICNUR, uh, cred că uh, asta accentuează ceea ce a spus uh, Stefan, că din păcate noi nu suntem un organism de monitorizare, deci nu putem să vă dăm un răspuns detaliat. Acest lucru trebuie discutat, iar câteva din aceste întrebări trebuie preluate de către Frontex. se pot uh, institui mecanisme în acest uh, uh, sens prin care agenția să monitorizeze dacă standardele privind apărarea drepturilor fundamentale funcționează, sunt aplicate sau nu. Acest lucru trebuie continuat și în viitor. În ceea ce privește copiii, sunt uh, sunt indicații uh, cât se poate de uh, concrete, monitorizăm uh, evoluțiile uh, strategiei privind drepturile fundamentale și uh, vom găsi uh, o modalitate de a avea în vedere și drepturile fundamentale ale copiilor. Însă asta presupune o activitate suplimentară și noi suntem aici pentru a susține acest lucru. Cred că am încercat uh, să răspundem la întrebările la care putem da un răspuns acum și așteptăm la un schimb de opinii în viitor. Stefan. Uneori am impresia că dumneavoastră credeți că ofițerul pentru drepturi fundamentale nu e în măsură să facă nimic. E greșit. Uh, doamna ofițer uh, face, întreprinde o activitate impresionantă uh, din tot sufletul, o activitate valoroasă. Ea însă se chinuie acum să acopere întreaga gamă de activități. Are nevoie de mai mult personal calificat. Pentru asta pledăm noi ca să poată acoperi această gamă largă de activități. Nu e ca și când nu ar vrea să se ocupe de astea. Mulțumim foarte mult și mulțumim că ați venit aici. Prezentările dumneavoastră au fost importante. Ați, ne-ați stat la dispoziție pentru toate întrebările. Așa cum a sugerat și Ska Keller, vom ruga, um, vom ruga pe președintele Comisiei să scrie într-o scrisoare care sunt toate aceste probleme și să vedem ce se întâmplă cu problemele practice, staful, bugetul, dar și cu chestiunile politice. Claude va trimite tuturor o scrisoare pentru comentarii. Adesea accesul la documente este refuzat se spune, sunt motive întemeiate pentru care lucrurile sunt confidențiale. Da, uneori așa este, din motive bune, dar adesea din motive foarte proaste. Orice european are dreptul să ceară acces la documente. Și dacă ți se refuză acest drept, poți merge în instanță. Trebuie să ne bucurăm de acest drept și să spunem care sunt întrebările specifice, care sunt informațiile specifice de care avem nevoie și atunci putem face cererea. Mulțumim foarte, foarte mult pentru toată activitatea pe care o întreprindeți. Okay, colleagues, that brings us uh, a little later than foreseen. Uh... Suntem un pic în întârziere, dragi colegi, dar cred că vom recupera. Căci ajungem la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, și anume acordul dintre UE și Islanda privind normele suplimentare referitoare la instrumentul de sprijin financiar pentru frontierele externe și vize ca parte, parte a Fondului pentru Securitatea Internă pentru perioada 2014-2020. Un acord similar uh, și cu Confederația Elvețiană. Cei doi raportori sunt, din păcate, absenți astăzi. Primul este domnul Primdal Vistisen de la ECR. Din păcate n-a putut uh, veni. Raportor pentru al doilea dosar, Claude Moraes, care în mod clar nu e nici el. Domnul Vistisen a rugat, a rugat pe mine să citesc în numele domniei sale următoarea declarație. Potrivit regulamentului 515 din 2014, țările asociate cu uh, implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis Schengen trebuie să participe uh, și la ISAF uh, frontiere și vize. Prin asta, Comisia poate să-și asume răspunderea pentru implementarea bugetului, instrumentului, în țările asociate. Liniște, vă rog, spune președinta, pentru a stabili contribuția Islandei la bugetul Uniunii. În opinia raportorului, acest acord va atinge un obiectiv cheie din atingul Schengen și anume partajarea răspunderii în ceea ce privește nivelul uniform și eficient uh, de control la frontierele externe pentru a ne asigura că există și o abordare a problemei migrației ilegale și că există treceri line la frontieră în conformitate cu libera circulație și respectând drepturile fundamentale. Raportorul recomandă ca PE să acorde consimțământul cât mai repede posibil. Aceasta a fost declarația domnului Vistisen, raportorul. Mai departe, în ceea ce privește acordul similar, dar de data aceasta cu Confederația Elvețiană, unde raportor este Claude Moraes, domnul Moraes recomandă și el acordarea consimțământului în ceea ce privește încheierea acordului cât mai repede cu putință. Sper ca raportorii din umbră să poată fi de acord cu aceste propuneri. Dacă doresc acum careva dintre ei să intervină. Văd că da, domnul Dupre. Ah, Madame la Présidente, simplement pour dire que je suis parfaitement d'accord avec les deux rapporteurs. Okay. Este doar pentru a spune că sunt perfect de acord cu ambii raportori. Ce mai declarații, spune președinta? Alte intervenții? Nu e cazul. În această situație vă spun că Termenul pentru amendamente procedurale doar este 16 mai la ora prânzului, într-o miercuri. Votul este prevăzut pe 24 mai. Mie mi-apare aici că vrea să intervină Comisia Europeană în notițe, dar văd că toată lumea este de acord, sunteți fericiți, deci nu mai interveniți. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, A, da, raportorul este în sală. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Importul de bunuri culturale. Propunerea de regulament vine din partea Comisiei. Propunerea a fost făcută pe 13 iulie anul trecut pentru a opri importul de bunuri culturale în Uniunea Europeană care sunt exportate ilegal din țara de origine. Traficul ilegal este legat adesea de fraudă fiscală, spălare de bani și finanțarea terorismului. INTA IMCO se ocupă la comun de acest raport. LIBE este comisia care va da un aviz, iar raportor este domnul Hrisogonos, care e de față, dar îi, atrage, îi distrage atenția doamna Spinelli. Doamna Spinelli, încetați, glumește președinta. Domnul Cristoconos are acum cuvântul. Is it open? Yes. Uh, dear colleagues, Dragi colegi, bunurile și patrimoniul cultural au valori de neprețuit, culturale, economice, de mediu, de societate, sunt lucruri extrem de prețioase pentru memoria colectivă, creează un sentiment al apartenenței. Patrimoniul cultural este o resursă neregenerabilă, o resursă unică de neînlocuit, de neschimbat, nu este o resursă interșanjabilă și adesea există provocări serioase în ceea ce privește chestiunile culturale, de mediu, socioeconomice și tehnologice, cu toate transformările care apar și care afectează toate aspectele vieții. Traficul ilegal de bunuri culturale este cel care stă la baza finanțării terorismului, fraudei fiscale, spălării de bani și a finanțării criminalității organizate. Sunt date care estimează că piața globală pentru operele de artă și pentru bunurile culturale are o valoare de între 6 și 8 miliarde de dolari anual. Prin urmare, ar fi cea de-a treia piață ilicită ca dimensiune după droguri și arme. Sunt dovezi care arată că sunt grupări teroriste, cum ar fi ISIS, care profită de această piață ilegală a bunurilor de artă pentru a se finanța. Bunurile de artă, bunurile culturale obținute de ISIS în Irak, Siria, Yemen și alte state care se află în conflict armat, sunt adesea puse în vânzare în casele de la case mari, case de licitație din uh, Europa. Pentru că nu există constrângeri în anumite cazuri. Un uh, caz uh, se referă la bunuri culturale din vechiul oraș Palmira, care au fost traficate înspre Europa. În Europa, arta și cultura sunt bunuri de mare preț. Aici sunt foarte mulți cumpărători bogați. Aici este un outlet preferat pentru cei care vor să facă trafic de bunuri culturale. Există canale de distribuție transfrontaliere și este, deci, destul de complicată situația. Caracterul, caracterul transfrontalier, în ceea ce privește traficul de bunuri culturale, creează probleme în ceea ce privește cererile de restituire. Pentru că adesea e vorba de jurisdicții diferite, din state diferite, cu norme diferite. Se pune întrebarea ce lege trebuie aplicată în momentul în care apar litigii și care sunt standardele pentru probe ce trebuie uh, oferite pentru a constata că un bun a fost uh, furat sau nu. Instrumentele aplicabile în momentul în care apar uh, cereri de restituire de opere de artă și bunuri culturale, adesea situația este, ne dăm seama că situația este fragmentară și incompletă în momentul în care se pune problema de a face o restituire cadrul de reglementare pentru restituire este foarte important. Propunerea Comisiei de regulament pentru importul de bunuri culturale este una care merge în direcția corectă, dar lucrurile ar trebui să fie mult îmbunătățite și clarificate. Distrugerea ilegală de uh, patrimoniu cultural, precum și traficul ilegal de bunuri de pe siturile arheologice, de la muzee, de la biblioteci, arhive și alte situri și în caz de conflict armat uh, cu implicarea teroriștilor și a altor grupări uh, organizații, uh, grupări criminale, sunt acțiuni care trebuie interzise și pedepsite. În acest context, Uniunea Europeană ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preîntâmpina și combate traficul ilegal de bunuri culturale care provin din țările aflate în conflict armat, mai ales uh, implicate fiind grupări teroriste sau armate. Trebuie permisă returnarea în siguranță a acestor bunuri. Măsurile ar trebui să aibă în vedere preîntâmpinarea transferului transfrontalier al bunurilor respectiv, mai ales în momentul în care există o suspiciune cum că un bun ar proveni dintr-o zonă afectată de conflict armat. Și dacă există suspiciunea că la baza acestor acțiuni există o, stă o organizație teroristă. Trebuie oferite puteri de implementare Comisiei pentru a adopta modalități specifice în ceea ce privește admisia temporară și uh, stocarea temporară a bunurilor culturale. Trebuie să existe un formulare tip uh, pentru registrarea acestor bunuri și procesarea acestora. Trebuie să existe prerogative de implementare la nivelul comisiei pentru a face toate aranjamentele în așa fel încât să fie creată o bază de date electronice pentru un schimb facilitat de informații între statele membre. E necesar să existe transparență și democrație. Pentru asta, prerogativele ar trebui să fie conferite Comisiei după o consultare transparentă cu Parlamentul și cu Consiliul, inclusiv la nivel expert să fie consultarea și să se țină cont de ea. Potrivit propunerii Comisiei, aș, e cumva normal să existe și un, pra, o, o, un plafon maxim pentru uh, protejarea bunurilor culturale, dar mie mi se pare că cel propus de comisie nu este unul suficient. Pentru că nu astfel se protejează în mod eficient bunurile culturale în fața traficului ilegal. Sunt bunuri importante pentru domeniul arheologic, pentru știință, pentru uh, istorie, care au fost create în uh, ultimele decenii. Um, comisia fixează vârsta bunului la 250 de ani minimum. Eu sugerez vreo 55. Și pentru a preîntâmpina traficul ilegal, trebuie să existe o procedură specială pentru tranzitul bunurilor culturale care să facă obiectul unor declarații pe lângă autoritățile vamale, în, mai ales în, la statul, în statul de intrare. Aici sunt, valate, sunt uh, vizate, mă scuzați, și colecțiile rare, obiecte istorice, inclusiv din domeniul istoriei științei și tehnologiei, precum și istoria militară și tehnologică, și inscripții, monede, sigilii și obiecte de interes etnologic și artistic. Da, e adevărat că această măsură crește birocrația și costul comercializării, dar doar astfel garantăm transparența și securitatea în lupta împotriva comerțului ilegal cu bunuri culturale. Și oricum, declarația de import trebuie să fie însoțită de o, un document care arată că bunul a fost exportat din țara sursă în concordanță cu toate normele în vigoare, indiferent de faptul că țara de export este uh, parte contractantă uh, și semnatară a uh, Convenției UNESCO în ceea ce privește aceste bunuri. Și bunurile care apar în Uniunea Europeană trebuie să fie reținute în momentul în care nu sunt respectate condițiile de la alineatele 1 și 2 din uh, articolul 3. În cazul în care sunt confiscate sau reținute temporar bunurile culturate, trebuie să existe garanții pentru conservarea optimă a acestora, în concordanță cu legislația comunitară și internațională. Trebuie monitorizate așa cum trebuie siturile istorice și arheologice, mai ales în țările afectate de conflict armat sau unde s-a petrecut o catastrofă naturală. Statele membre ar trebui să uh, apeleze la centrele de înregistrare de imagini prin satelit. Și ar trebui să discutăm și cu Consiliul Internațional al Muzeelor pentru a preîntâmpina uh, furtul de alte bunuri culturale. Mai mult decât atât, statele membre ar trebui să facă campanii de sensibilizare pentru a descuraja achiziționarea și vânzarea de bunuri ilicite din domeniul cultural. Trebuie să existe uh, hotlines și puncte de contact ușor accesibile în statele membre pentru ca toți uh, cei care cumpără bunuri culturale să știe exact, să afle exact ce cumpără și ar trebui să fie implementate normele acestui regulament cât mai repede posibil. Eu sunt deschis în fața sugestiilor de îmbunătățire a acestei propuneri, fiindcă îmi doresc ca împreună să consolidăm combaterea comerțului ilicit de bunuri și patrimoniu cultural. Mulțumesc, domnule raportor. Am două solicitări de intervenție, domnul Căstner și apoi doamna Gomes. Dragi colegi, domnule Crisogonos, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută. Comisia, da, a făcut o propunere de a aborda finanțarea terorismului și din perspectiva comerțului de bunuri culturale. Din punctul meu de vedere, este esențial să întreprindem aceste acțiuni, dar nu este singurul motiv pentru care să stopăm această crimă organizată. E vorba la o adică de memoria comună Uh, față de civilizațiile trecute și ea este acum periclitată din cauza faptului că se face comerț ilegal uh, cu bunuri culturale. Sunt cantități uh, neidentificate de antichități care au apărut de pe situri care au fost devastate și uh, distruse de hoți. Sunt niște daune care sunt cumva la, la adresa omenirii în momentul în care bunurile culturale sunt scoase din contextul lor, populația este deprivată de um, informații prețioase. Sunt distruse um, regiuni întregi și memoria colectivă a acestor regiuni. Legătura aceasta stabilită prin bunurile culturale este frântă. Ori dacă mai discutăm și despre niște regiuni aflate în conflict și război, ele sunt uh, distruse și mai tare din cauza acestui furt. Siturile arheologice sunt uh, date și jefuite este de mult uh, vreme. Uh, nu este un lucru strict legat de conflicte și de războaie. Și aceste acțiuni din câte ne putem noi da seama, vor continua și pe viitor. În consecință, trebuie să existe acțiuni de protecție. În momentul în care se constată că sunt niște locuri unde există bunuri culturale, dar unde există și o cerere pentru vânzarea sau, mă rog, furtul acestora. Bunurile care intră pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să fie supuse nu doar normelor de import, Trebuie să discutăm și despre cine are dreptul fundamental de la a avea acces la obiecte relevante pentru patrimoniul cultural. În opinia mea, aceasta trebuie să fie publicul. Orice discuție despre acest subiect trebuie să aibă în vedere dacă se poate considera că deținerea privată a unui obiect cultural este de interesul societății sau nu. Pentru că este vorba de memoria colectivă a omenirii, ea fiind fragmentată și vândută unor uh, indivizi. Fără colecțiile private, publicul ar putea să se bucure de acele obiecte importante pentru educație, pentru mediul academic sau pentru uh, aspecte estetice. De ce să ai uh, în posesia ta obiecte de antichitate? Dacă Parlamentul European dorește să protejeze patrimoniul cultural al lumii și vrea să sensibilizeze publicul la aceste practici uh, infracționiste, atunci nu avem încotro decât să punem sub semnul întrebării posesia privată a, sub, a, a unor uh, bunuri unice antice. Mie mi se pare că din acest punct de vedere propunerea comisiei este lacunară. Domnule Căster, V-aș ruga să vă încheiați intervenția, spune președinta. 30 de secunde, vă rog, doamnă președinte. În multe țări de origine acestor bunuri, uh, deținerea privată acestor bunuri este ilegală. Deci mie nu mi se pare că trebuie să mijlocim comerțul legal, uh, care este oricum destul de restrictiv și restrâns, uh, Uh, eu sper ca avizul LIBE să meargă exact în această direcție. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Gomez. Subscriu la ce a spus uh, domnul uh, Căsner. Dar cred că nu este singurul motiv din care este într-adevăr nevoie de măsuri împotriva comerțului ilegal cu antichități însă este uh, un element important, necesitatea de a combate terorismul. Știm foarte bine că finanțarea terorismului uh, a găsit uh, într-adevăr o sursă de venit în prădarea siturilor arheologice antice din Siria, din Irak și recent și din Libia că aceasta este o sursă de finanțare a activităților teroriste, însă sunt de acord că sunt mult mai multe alte motive din care ar trebui să ne preocupe acest subiect. Aș vrea să-l uh, întreb pe raportor, dar aș vrea să văd Așa, în primul rând să-i mulțumesc pentru eforturile depuse și aș vrea să-l întreb dacă s-a gândit uh, la modul în, în care porturile libere au găsit uh, o cale de a stoca pe perioade lungi aceste obiecte prădate pentru a um, eluda controlul guvernamental. Documentele în Panama, Panama Papers ne-au uh, dat câteva indicii, am ajuns până în Luxemburg cu uh, cercetările și oricum constatările au fost îngrijorătoare. Autoritățile din uh, Luxemburg ar trebui să fie la curent cu ce se întâmplă în Freeport la Luxemburg. însă nu este așa. Și în Dubai și în Singapore lucrurile se întâmplă la fel. Problema nu este una europeană, ci una internațională. Fără nicio îndoială, subiectul este foarte important, raportul este unul uh, foarte important. Uh, dincolo de negarea veniturilor, oprirea veniturilor acestor organizații teroriste, trebuie să um, decidem ce trebuie făcut în momentul în care sunt identificate de autorități uh, produsele culturale prădate care nu pot fi um, returnate imediat către țările lor de origine pentru că statul respectiv nu are guvern în acel moment. Este cazul Libiei. Poliția spaniolă a descoperit o rețea de trafic cu antichități din Libia. Dacă se găsesc astfel de bunuri culturale, ele trebuie să intre în grija unei autorități, pentru că fac parte din patrimoniul universal. Și trebuie să fie returnate către un stat care să le poată proteja. Din păcate, cazul nu este acesta cazul Libiei la momentul de față. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul din nou raportorului, aș vrea să știu dacă vrea să intervină comisia. Foarte pe scurt, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Foarte repede, doar câteva chestiuni. Vă mulțumesc mult pentru uh, amendamente. Vom ține fără îndoială cont de ele, dacă putem îmbunătăți uh, prin ele propunerea. În legătură cu uh, returnarea și restituirea bunurilor culturale, problema este că temeiul legal, articolul 307 al tratatului, nu poate acoperi această situație și nici măcar nu sunt uh, sigură dacă legal Uniunea Europeană are competența de a legifera legătură cu returnarea de către un stat membru a returnarea uh, unui obiect confiscat către uh, un stat terț. Există o convenție care precizează că astfel de activități se fac prin birourile diplomatice. Așa s-a făcut până în ziua de azi returnarea obiectelor culturale. Ținem uh, în cont faptul că raportorul propune o perioadă de 75 de ani pentru vârsta minimă a unui bun cultural. Avem o mică uh, problemă aici cu categoriile suplimentare uh, ce trebuie să fie introduse la cerințele de uh, autorizare de import. Categoria A, bunuri uh, paleontologice, floră și faună. Există un îndoieli în ceea ce privește apartenența acestora la categoria bunurilor culturale, pentru că ele nu sunt create de om. Și de asemenea sunt și bunuri paleontologice, având în vedere vârsta lor, uh, iarăși uh, avem probleme cu categorisirea lor. Memorandumul explicativ uh, al acestei propuneri, expunere de motive, arată uh, care au fost punctele noastre de plecare când am uh, elaborat această propunere. Am vorbit despre uh, definirea unor zone libere. Ele sunt incluse și celelalte cerințe se aplică și celorlalte uh, bunuri și regimurilor vamale. În cazul bunurilor culturale um, furate de la situri arheologice, în articolul 3 există o prevedere uh, în care se definește situația de urgență în care aceste uh, bunuri culturale pot fi stocate temporar de autoritățile publice naționale până când uh, situația în țările în război se normalizează. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi voi da cuvântul raportorului pentru o concluzie foarte scurtă. Eu vreau să mulțumesc doar uh, tuturor celor care au luat parte la discuție pentru observațiile lor foarte constructive și aș vrea să le amintesc de asemenea că termenul limit uh, pentru depunerea amendamentelor este 22 mai la ora 12. Mulțumesc foarte mult! Ajungem astfel la punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi, care au fost amânate. Nu vom discuta acum aceste două puncte. Ajungem la punctul 9. Solicitarea mea și anume întrebarea cu solicitarea de răspuns scris adresată Comisiei în 8 noiembrie în legătură cu dreptul italian referitor la reținerea datelor. E vorba acum uh, de uh, modificarea care a dus la reținerea obligatorie a datelor de telecomunicații pentru o perioadă de numai puțin de șase ani. Aceasta făcea parte dintr-o lege referitoare la aspiratoare, care nu avea nici înclin, nici în mânecă cu uh, reținerea datelor. E un mod foarte ciudat de a crea politici. Între timp, Comisia a răspuns dar aș vrea să folosesc, mă prevalez de dreptul comisiei noastre de a aduce în discuție subiectul la uh, reuniunea LIBE pentru a primi un răspuns uh, complet din partea comisiei. Pentru că comisia a spus în, uh, în mare vorba de o chestiune de competență națională și nu ne privește. Eu aș adăuga că, de fapt, comisia pregătește o nouă propunere legislativă pentru o nouă directivă privind reținerea datelor. Um, oricum, o perioadă de reținere a datelor pentru lungă uh, de șase ani pare excesivă și mi se pare că contravine dreptului european. Aș vrea să știu ce uh, intenționează, ce măsuri intenționează Comisia să um, facă, să, să ia. Doamna Ferclei de la uh, Comisie are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. voi, mă voi referi la mm, răspunsul comisarului Avramopoulos. La prima parte a întrebării dumneavoastră, comisia v-a răspuns că cunoaște dreptul italian și că va decide dacă lansează sau nu procedurile de încălcare după ce va analiza informațiile în mod adecvat. La a doua parte a întrebării dumneavoastră, răspunsul Comisiei a spus că fără a aduce prejudicii competențelor Comisiei ca gardian al tratatelor, supravegherea și uh, aplicarea uh, dreptului uh, legat de retenția datelor ține de competența națională. Autoritățile de uh, supraveghere a protecției datelor și tribunalele. A treia parte a întrebării dumneavoastră a primit răspunsul că în legătură cu reținerea datelor lucrurile sunt în desfășurare ca urmare a, curții, a hotărârii Curții de Justiție în cazul Teletu. Și uh, Conform programului pe 2018, Comisia își va finaliza îndrumările privind măsurile de urmat în viitor în legătură cu reținerea datelor. Mulțumesc! Mulțumesc că am uh, deja două solicitări de înscriere la cuvânt, dar ca autor al acestei întrebări aș vrea să vă adresez o întrebare pe care la care puteți răspunde la sfârșit. Spuneți că uh, autoritățile naționale sunt cele care trebuie să intervină, însă Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor a făcut recomandări guvernului și acolo se sfârșesc competențele acestei, uh, acestei instituții. Nu pot uh, opri uh, aplicarea acestei legi. Deci nu există, există o singură cale uh, de uh, atac din partea publicului, adică dar în judecată a statului, ceea ce este o procedură extrem de uh, greoaie. Comisia cu siguranță nu consideră că acesta este un mod adecvat de a aplica uh, um, dreptul european privind protecție, reținerea datelor. Uh, Comisia Europeană este custodele tratatelor uh, și Comisia uh, trebuie să aplice dreptul european și să apere dreptul cetățenilor. Nu trebuie să-i lasă să, -i lasă să Uh, se adresează tribunalelor. Doamna Spinelli și apoi doamna Zipăl au cuvântul. În primul rând, Sofie, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai adresat această întrebare. Este extrem de importantă pentru statul de drept în Italia. Răspunsul uh, comisarului Avramopoulos nu este suficient din punctul meu de vedere. Nu este suficient să, să ne spună că e vorba de o chestiune de competență națională. Eu cred că legătura cu uh, dreptul european este, de competențele europene este foarte strânsă, dar fiindcă e vorba de un act legislativ european. Uh, S-a extins perioada de păstrare a datelor până la șase ani, ceea ce înseamnă că se neglijează protecția datelor uh, și dreptul la viață privată, în special uh, această hotărâre judecătorească jurisprudența disproporționată nu uh, poate considera un temei juridic uh, acceptabil. În numele unei uh, urgențe invocate, de exemplu, în combaterea terorismului, tendința este să se normalizeze um, să se permanentizeze um, legi care au caracter uh, extraordinar sau urgent. Iar organizația italiană pentru protecția datelor uh, um, văd că extinde la nesfârșit termenul pe care pot fi păstrate datele persoanele Poate că sunt uh, eu prea naivă, dar uh, de ce nu uh, lansăm o procedură de încălcare, așa cum propune întrebarea dumneavoastră? Pentru că trebuie să se respecte lege. Așa cum s-a criticat Ungaria sau Polonia, de ce să nu criticăm și Italia atunci când încalcă statul de drept, cum a făcut în această situație? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și iertați-mă dacă trebuie să plec imediat după ce adresez uh, întrebarea. Am o reuniune în afara Parlamentului, dar cred că această chestiune este foarte importantă pentru noi la Parlamentul European, pentru că această lege italiană are un trecut, uh, fosta lege privind uh, retenția datelor, a fost îndepărtată de tribunale și acum există o nouă procedură pe care ați menționat-o, care dă impresia că guvernul italian nu a dorit să mai deschidă discuția pe, termenea, pe, pe, pe, tem, pe marginea reținerii datelor. Să ni se spună că protecția datelor e o chestiune strict de competență națională nu este adevărat și nu este suficient de bine. Articolul 20 din uh, Directiva Europeană privind combaterea terorismului poate fi a, și ea să fie uh, luată în calcul Uh, dat fiind că în uh, preambulul acestei directive se vorbește despre proporționalitate și despre alte chestiuni. Uh, acolo se vorbește și despre Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Cred că aici există mai mult de un motiv pentru a avea și un punct de vedere european asupra acestei legi și cred că există temei pentru a verifica dacă această lege este în conformitate cu regulile noastre. Nu înțeleg de ce singurul uh, răspuns pe care l-am primit din partea Comisiei a fost că e o chestiune de, de competență națională. Dacă le spun asta cetățenilor din circumscripția mea, ori să mă privească și o să spună, dar am crezut că există o Uniune Europeană cu valori și reguli comune. Cum poate ca această chestiune să țină doar de competențele naționale? Cred că Comisia trebuie să ia măsuri mai ample și nu să spună doar că nu ține datoria asta să acționeze. Uh, Mulțumesc. Înainte de a ne uh, părăsi și înainte de a-i da cuvântul unei Farclay, vreau să sugerez uh, oficial coordonatorilor comisiei noastre să aibă în vedere solicitarea uh, unui aviz de la serviciul juridic în legătură cu argumentul comisiei și anume că nu ține de competența sa sau că nu ține de competența europeană această chestiune. Eu aș vrea să văd o analiză uh, adecvată a acestui argument invocat de comisie, cum că nu ține de, că nu are dreptul de a acționa. Deci, în calitate de coordonator, uh, las acest uh, subiect în mâinile dumneavoastră. Doamna Farclay, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Înțeleg uh, întrebările. Mă voi concentra pe uh, ce a făcut Comisia până acum. De ce nu s-au lansat uh, procedurile de încălcare împotriva Italiei și ce mai așteaptă Comisia? Este important să subliniem că discuția privind uh, retenția, reținerea datelor după, în lumina jurisprudenței este o chestiune foarte complexă. Uh, e, face parte dintr-o discuție mai amplă și uh, pălia comisiei, înainte de a lua orice uh, decizie legată de încălcare, o decizie importantă și uh, cu pondere mare, este important ca comisia să înțeleagă toate implicațiile unei astfel de judecăți asupra schemelor naționale de reținere a datelor important să subliniem acest lucru. Uh, investigația este în desfășurare, nu a luat încă sfârșit. Împreună cu statele membre, cu EUPOL, cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale, împreună studiem uh, impactul asupra capacităților operaționale ale autorităților uh, de aplicare a legii, analizăm impactul asupra legilor europene pentru protecția datelor, și uh, se pare că problema este mai complexă decât am crezut. De aceea, Comisia pur și simplu nu a luat încă o decizie în legătură cu uh, impunerea procedurilor de încălcare sau nu. Bun, aș vrea să văd această analiză pentru că nu cred că este atât de complicată. Mi se pare și dumneavoastră vă referiți răspunsul noastră la autoritățile naționale de protecția datelor aceste autorități pertinente spun că acest lucru este o încălcare, aceste lege este o încălare a legislației europene. Deci cât de greu poate să fie? Am, uh, m-am săturat uh, să uh, primesc aceste răspunsuri. Faceți multă activitate de monitorizare. Dacă autoritatea națională consideră că legislația națională este încălcată și nu are posibilitatea să acționeze, atunci dumneavoastră ar trebui să acționați. Cât de greu poate să fie? Uh, cred că sunt prea puține în uh, sală ca să avem o dezbatere, însă o să rog Comisia Libe să ceară o analiză a acestei situații și, în special, obligația Comisiei Europene de a uh, aplica legislația europeană și nu atunci, nu numai atunci când îi convine, ci atunci când legile sunt încălcate și situația trebuie remediată cât de rapid cu putință, pentru că aceasta este obligația Comisiei Europene față de cetățeanul european. Uh, mulțumesc și ajungem la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi, Avem o problemă pentru că următorul punct, punctul 10, combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. Raportorul nu este încă prezent. Să mai așteptăm 2-3 minute. Da, cred că putem să facem asta. Da, puteți să beți o cafeluță sau... Song! <laughs> sau să cântați un cântecel? Vrea cineva să cânte? here so we can start, is that it? <laughs> Yeah. <laughs> Putem să începem. Se pare că raportorul este într-un lift undeva, deci nu e foarte departe. Of course, we can quickly take all sorts of official decisions here now. <laughs> Putem să luăm tot felul de decizii oficiale rapid acum. It says on the agenda, point 10, putsch.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 Hooray, hooray. Here's the rapporteur. Ura, a venit raportorul. Okay. As he's taking his seat, I will do the introduction. O să fac introducerea la punctul 10 de pe ordinea de zi. Stadiul trialogului, negocierile privind combaterea spălării banilor prin dreptul penal. Trialogul a avut loc pe 12 aprilie, următorul trialog va avea loc uh, la Strasburg pe 30 mai, deci domnul Corau o să ne facă o uh, actualizare a informației. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Din păcate, avionul a întârziat uneori uh, ia ceva timp ca să ajungi în celălalt capăt al Europei. Mulțumesc colegilor mei, raportorilor din umbră, pentru tot ceea ce au făcut și fac la acest dosar atât de important. Vreau să mulțumesc uh, președinției uh, bulgare pentru eforturile de a găsi un compromis care să fie acceptabil pentru toate instituțiile. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru o atitudine foarte uh, constructivă în timpul negocierilor. Uh, vrem să avem un text uh, legislativ uh, eficient, care să fie complet uh, clar și care să se să vegheze ca infractorii să nu scape și vrem să punem capăt surselor lor de venit. Potrivit judecătorul Fancone și ceea ce ne-a spus, trebuie să uh, trasăm uh, banii, să găsim urma banilor pentru a ne aduce la teroriști. Acest instrument va facilita activitatea autorităților de a împiedica uh, ca fondurile din activități ilicite să financeze Uh, activitățile infracționale. Am avut uh, patru întâlniri la nivel tehnic, am făcut uh, progrese și am închis discuția pe anumite puncte importante. Sper că vom putea să finalizăm activitatea noastră pe 30 mai la dialog, trialogul politic. Am ajuns la un acord asupra unor puncte importante. Domeniul de aplicare al directivei care să cuprindă toate infracțiunile fără nicio excepție. principiul uh, sancțiunilor uh, uh, care înseamnă și interdicția de a participa la activități publice și sper că se vor face eforturi din partea Consiliului în anumite privințe care sunt importante pentru Parlamentul European. Cei care sunt expuși politici și asigurări de a extinde posibilitatea de a confisca veniturile uh, infractorilor. De îndată ce vom ajunge la un acord, și asta încă nu s-a întâmplat, vom încheia negocierile și vom uh, prezenta un text care să permită uh, pedepsirea și uh, prevenirea unor astfel de infracțiuni. În încheiere vreau să spun că sunt mulțumit de ceea ce s-a făcut până în momentul de față. Mulțumesc. Vreți să interveniți, vă rog? Mulțumesc. Sunt mai multe... Scuze, văd că ești pe franceză. E franceză? Da, da, scuze. E franceză. Da, da. E, în primul rând, uh, elemente concrete. Domeniul de aplicare, al acestui raport și aș vrea să știu care sunt principalele piedici care previn realizarea unui acord în negocieri. Am auzit spunându-se că anumite state membre au probleme cu acest dosar. Ar trebui să rezolvăm aceste probleme și un ultim lucru pe care vreau să-l spun. E vorba și de sume mici la nivelul statelor uh, membre, pentru că de multe ori suntem cu ochii pe sumele mari, dar uh, ar trebui să urmărim și transferul sumelor uh, mai mici, de pildă pentru organizațiile teroriste și așa mai departe, vorba și de transferuri de sume mai modeste, între diferite grupuri sau între diferite conturi bancare. Mulțumesc! Nu mai sunt și alte solicitări de a interveni, domnule Corau. Vă mulțumesc, mulțumesc colegei. N-am înțeles uh, începutul declarației dumneavoastră. Poate că uh, nu am înțeles ceva, dar să vă spun că e vorba de o directivă privind de dreptul penal. Nu vorbim, vorbim despre armonizarea legislației penale a statelor membre, astfel încât codul penal în diferite state membre să fie armonizat pentru a uh, cuprinde aceleași infracțiuni. Prin urmare, infracțiuni ă, în care se face spălare de bani. Deci spălarea de bani să fie uh, același lucru în toate statele membre. Deci vom uh, armoniza dreptul penal și ideea unor uh, infracțiuni comise de persoane fizice sau juridice și apoi vor fi uh, dispoziții cu privire la uh, rezolvarea conflictelor, mai ales atunci când un stat membru nu dorește să abordeze o anumită infracțiune. Apoi, problema spinoasă a confiscărilor și aici așteptăm încă o propunere bună din partea ă, Comisiei. Însă am încercat deja să facem ă, progrese ă, în urma experienței din unele state membre să vedem cum putem să armonizăm și să extindem acest lucru la toate statele membre. Nu cred că va, vom avea o legislație organice, poate că asta va fi pentru următoarea legislație, dar uh, există o serie de idei în legătură cu uh, codul penal, chestiuni care nu sunt uh, de un interes special pentru anumite state membre. Însă, pe baza ipotezelor uh, inițiale de lucru, aș vrea să spun că majoritatea din Consiliu și din Parlament a reușit să facă progrese și să preia concepte care uh, inițial li se păreau uh, controversate. Vorbim aici despre sancțiuni, uh, despre Uh, împiedicarea unor activități infracționale care constituie baza spălării banilor. Dacă uh, Comisia Europeană dorește să adauge ceva, nu? Deci putem să încheiem acest uh, punct și ajungem la punctul 11 de pe ordinea de zi, care se va desfășura în camera. Deci Cine nu poate să participe la sesiuni uh, în uh, camera, vă rog să uh, ieșiți din sală. Cu cât e mai scurtă măsurarea, păi cu atât mai, da, exact. Uh, ajunge mai repede mesajul.